Buongiorno tutti, vi prego di prendere Bună dimineața tuturor, vă rog să luați loc. Propun să începem reuniunea de astăzi. Aș vrea să vă rog să fiți foarte atenți pentru o serie de comunicări. Există grupuri politice care nu au reușit să-și încheie consultările, asta la punctul 1 și punctul 4 care se referă la alegerea primului vicepreședinte. Acest punct va fi deci amânat pentru următoarea întâlnire. În ceea ce privește ordinea de zi de astăzi, vă propun să modificăm puțin lucrurile. O prezentare, apoi dezbaterea și apoi prezentarea raportului din partea celor doi colegi autori ai altor documente, domnul Borchese și domnul Tavares. Asta era inițial, dar eu v-aș propune să-i ascultăm pe toți autorii, pe raportori și pe autorii documentelor și după care să începem uh, discuțiile. Dacă nu se opunem nimeni, propun să adoptăm ordinea de zi astfel modificată. Punctul 2 dacă nu există obiecții și observații, propun să adoptăm procesele verbale ale reuniunii din 23-24 ianuarie 2013, așa cum au fost ele transmise. Putem trece mai departe. În ceea ce privește comunicările președinției, aș avea două anunțuri de făcut. Domnul Preslav Borisov din Bulgaria a aderat la comisia noastră ca membru supleant al grupului BPE în locul doamnei Liana Ivanova și domnul Salvatore Carona din Italia a aderat la CRIM în calitate de membru titular al grupului socialist-democrat și vreau să vă reamintesc că această întâlnire este transmisă direct pe pagina de web a Parlamentului European. De asemenea, vă reamintesc că astăzi, în această sală, vom avea o reuniune cu ușile închise ale coordonatorilor CRIM, începând cu orele 17 și 30. Începem acum cu discuțiile propriu-zise. După cum știți, mandatul comisiei noastre prevede uh, prezentarea unui raport intermediar și a unui raport final. Domnul Iacolino este raportor și ne va prezenta astăzi câteva aspecte care țin de mandatul comisiei noastre, trei documente de lucru separate pe subiectul crimei organizate și a spălării banilor. Așa cum spuneam, Raportorul prezintă cel de-al treilea document de lucru astăzi și uh, pe baza diverselor prezentări ale experților în cadrul adoptării uh, publice a documentelor tematice pregătite de domnul Tavare și Borghețiu, abordează acest subiect al spălării și reciclării banilor. Am să dau cuvântul raportorului, care are 20 de minute, după care dau cuvântul colegilor Tavare și Borghețio, fiecare cu câte 10 minute să-și prezinte documentul, după care discuțiile. Dau cuvântul lui domnului Iacolino 20 de minute. Mulțumesc, doamnă președinte. E un timp foarte generos. O să încerc să-l respect, dar poate chiar acolo unde este posibil să uh, fiu mai concis și să am o intervenție mai scurtă. Suntem la al treilea document de lucru, așa cum ați spus și dumneavoastră. I-am prezentat pe primele două, cel referitor la crimă organizată și referitor la corupție am finalizat aceste documente cu contribuția colegilor noștri și cu sprijinul deputaților Tavare și Borghezio, care au adus un sprijin prețios documentului. De asemenea, ne-a ajutat și secretariatul să finalizăm acest al treilea document de lucru privind reciclarea și spălarea banilor. Acest document a fost prezentat de mine, pe scurt, la o întâlnire a raportorilor din umblă de la Strasburg, în săptămânile trecute. E vorba aici de ultima sesiune de la Strasburg a Parlamentului European la care am participat. Cum spuneam, există o serie de elemente semnificative care au fost preluate din activitatea colegilor Tavare și Borghezio Domnul Borghezi a explicat foarte clar și foarte punctual legătura dintre bănci, finanțe și controlul care trebuie să fie exercitat cooperând îndeaproape și cu stările terțe. De asemenea, important a fost contribuția domnului Tavares pe aspectele referitoare la frauda și evaziunile fiscale, la paradisele fiscale și la cadrul normativ extrem de complex care trebuie să existe pentru a garanta siguranța cetățenilor europeni. Observațiile pe care le-au făcut domniile lor se vor regăsi în documentul de lucru a fost uh, subliniată amenințarea tuturor aspectelor care țin de reciclarea și spălarea banilor, uh, faptul că acestea pot să aibă un impact negativ asupra stabilității financiare în Uniunea Europeană și asupra nivelului de bunăstare în Uniunea Europeană. Vorbim despre resurse importante care sunt sustrase economiei licite și care astfel uh, reduc contribuția care ar fi putut fi adusă bunăstării cetățenilor europeni. Toate aceste lucruri, fără îndoială, fac documentul să fie extrem de relevant acum când vorbim despre justiția socială uh, și uh, acesta este cadrul referință în care trebuie să ne situăm. În anul trecut există un miliard, au existat un miliard 600 de mii de dolari care au fost uh, spălați la nivel mondial. Vorbim aici de aproximativ 2,7% din PIB-ul global. Prin urmare, e o, un procentaj destul de relevant, ceea ce ne arată că fenomenul acesta se manifestă în întreaga lume, în mod semnificativ în Uniunea Europeană și în statele sale membre, sigur, cu uh, particularități de la un stat la altul. Ce am încercat să definim în acest al treilea document? Am uh, încercat să oferim un cadru clar și o metodologie de lucru simplă și accesibilă. Am solicitat din partea Comisiei o definiție unitară pentru spălarea banilor am considerat că trebuie să se uh, perfecționeze tehnicele cele, tehnicile cele mai relevante pentru combaterea acestei activități criminale. Am solicitat și un cadru legislativ pe măsură și uh, solicitarea noastră explicită s-a referit și la diseminarea exper- bunelor experiențe naționale. Am încercat de asemenea să subliniem faptul că există și contribuții uneori conștiente sau inconștiente din partea băncilor, um, intermediarilor financiari, companiilor de asigurări și al altor categorii. Contribuția acestora s-a dublat în Italia față de 2011, în 2012. Mă refer aici la numărul de operațiuni suspecte, unele cu o natură transfrontalieră, care au fost semnalate și care ne arată în ce măsură acest fenomen al spălării banilor este prezent uh, la nivelul tuturor statelor membre. În document am prevăzut o serie de metode concrete de combatere a acestei fenomen, dar și de prevenire supravegherea plăților, reducerea utilizării plăților în lichid, monitorizarea și trasabilitatea operațiunilor financiare și contribuția responsabilă a celor care joacă un rol important în definirea acestor tranzacții. Tranzacții care până la urmă sunt baza concretă de la care pornește acest fenomen de spălare a banilor. Domnul Borghețiu a vorbit despre jocurile de noroc online. Și aici um, geografia la nivelul Uniunii Europene este destul de fragmentată. Există zone în care controlul nu este așa de strict cum ar trebui să fie. Există un subiect care se referă la licențe și altul care se referă la controlul uh, în cazul jocurilor de noroc online. Apoi, trasabilitatea este o cerință concretă. Vorbim adesea despre operațiuni transfrontaliere pentru care e nevoie de un mecanism de identificare și urmărire care să poată fi folosit pentru a proteja sistemele economice ale statelor membre și sistemul economic al Uniunii Europene. Apoi, doamnă președinte, am pus accentul pe prevenirea infracțiunii de autospălare, care este prevăzut doar în anumite state membre, Franța și Belgia, de exemplu. Dar cred că această infracțiune trebuie să se bucure de atenția noastră. Domnul Tavare s-a referit în mod expres la uh, triangulările către paradisurile fiscale E vorba aici de regiuni care foarte des reprezintă o dificultate concretă în identificarea acestor operațiuni care sunt uh, transnaționale. Transferul de patrimoniu și fonduri către aceste paradisuri fiscale și operațiuni care se desfășoară pentru a um, permite această activitate de reciclare. E nevoie de o mai mare atenție, de un control mai intens. Uh, spunem că dorim o uniune bancară și un nivel de guvernanță bancară mai intens care să permită o mai bună cooperare și o mai bună capacitate de intervenție autorităților de control uh, noua structură trebuie să fie consolidată de o supraveghere bancară, financiară și de combatere a spălării banilor și uh, domnul Tavares a intrat în detaliu pe aceste aspecte în cadrul contribuției sale tematice extrem de apreciate. Ne-am referit și la cadrul juridic internațional, la rolul Națiunilor Unite, a Consiliului Europei, a GAFI, a cerinței ca Convenția de la Strasburg să poată fi nu doar ratificată, ci și aplicată uh, în întregime în statele membre. Am pus accentul pe legătura dintre spălarea banilor și finanțarea terorismului. În anumite puncte am subliniat rolul pe care poate să-l joace uh, magistratura europeană. De asemenea, ne-am referit în mod concret la recomandările GAFI care au fost uh, dezvoltate. Am subliniat rolul pe care îl joacă atât Comisia cât și Consiliul, de mai multe ori am exprimat cerința de omogenitate pentru unitățile de informații financiare, aceste UIF-uri, autoritățile naționale care trebuie să primească și să comunice informații care țin de spălarea de bani, trebuie să fie bine cunoscute și, fără îndoială, toate aceste activități concrete uh, vor putea fi posibile dacă se intensifică și colaborarea între statele membre. Există și o propunere de directivă privind combaterea spălării banilor. Fără îndoială vor exista confruntări constructive între noi și Comisie. În următoarele săptămâni, discuția urmă să se desfășoare la nivelul Comisiei. Am menționat și o serie de experiențe care există în Italia, în Regatul Unit, în Franța, în țările de jos. Situațiile în ceea ce privește autospălarea de bani sunt destul de diverse. Am spus că acesta este privită ca infracțiune în anumite țări, Portugalia, Spania, Franța, Belgia, dar nu în toate și ar fi de dorit să există o abordare unitară în toate statele membre pentru a putea să ne asigurăm că putem da o abordare concretă, serioasă și credibilă acestor eforturi de combatere a spălării banilor. În încheiere, doamna președintă, obiectivul pe care mi l-am propus împreună cu colegii mei și cu întreaga comisia noastră, cu raportorii din umbră și cu coordonatorii, fiindcă vorbim aici de un sprijin constant și continuu din partea președinției și a secretariatului. Deci ce ne-am propus este să avem un cadru coerent și unitar, niște orientări comune care să ajute la combaterea acțiunilor mafioase, ale criminalității organizate și altor acțiuni care facilitează spălarea banilor. Trebuie să existe informații statistice cu privire la aceste activități, obligativitatea raportării operațiunilor suspecte, trebuie să existe o omogenizare a rolului jucat de unitățile de informații financiare. Reamintim de asemenea că există niște cadru, cadre de acțiune care țin de capacitatea de organizare a organizării crimi, a organizațiilor acestea criminale, care se, sunt răspândite pe întregul glob. Uh, a menționat și uh, necesitatea plăților uh, electronice, deci să se renunțe la lichidități pentru a putea asigura trasabilitatea a menționat și câteva aspecte referitoare la jocurile de noroc online, identificarea serverelor care permite o supraveghere a acestor activități, evaluarea riscurilor legate de noi produse bancare și financiare și rolul mai crescut al camerelor de comerț pentru a ne asigura că există o protecție pentru comercianții cinstiți și o sancționare celor care nu sunt cinstiți. Am prevăzut de asemenea că acele companii care au fost sancționate cu hotărâri ale instanțelor privind uh, cazuri de spălare a banilor să nu mai poată participa la contracte publice pentru că dacă odată ai fost condamnat pentru că ai fost implicat în activități uh, de corupție sau de spălare de bani într-un stat membru, nu ai cum să mai participi la uh, contracte publice dar acest lucru nu trebuie să fie valabil nici în statul în care ai acționat, nici în celelalte state membre, dacă vrem să-i protejăm cu adevărat pe cei onești. Trebuie să existe de asemenea eforturi la nivelul personalului care să fie profesionalizat. Trebuie ca băncile instituțiile financiare și companiile de asigurări să facă toate verificările necesare și autoritățile bancare să joace rolul de supraveghere pe care îl au, conform prevederilor comunitare. Și de asemenea trebuie să existe o consolidare a rolului pe care Uniunea Bancară Europeană poate să-l aibă la nivelul acestui control. Tema fraudei fiscale apare din nou aici, uh, mai ales în ceea ce privește legătura cu finanțările, cu fondurile comunitare. Este un subiect care apare foarte des, e nevoie de controle intensificate, e nevoie de uh, o mai bună formare și instruire a forților de poliție și a magistraților, de ce nu prin intermediul unei metode noi, prin intermediul Erasmus, de exemplu schimb de experiență, schimb reciproc de experiență între magistrații și forțele de ordine din statele membre, lucru care nu poate decât să uh, intensifice succesul în aceste activități. Și, în fine, doamnă președintă, au fost evidențiate o serie de activități toate acestea le-am putut face prin strânsa colaborare cu secretariatul, cu președinția, cu colegii. Uh, suntem într-o fază destul de avansată și în ceea ce privește elaborarea raportului intermediar. Estimăm că săptămâna aceasta, să zicem pe 22 februarie, să finalizăm raportul acesta intermediar sau interimar, care va fi depus conform programului pe care l-am convenit împreună și apoi, pe 18 martie, eu am să prezint acest raport. Am primit o serie de contribuții importante din partea grupurilor politice pe care o să le analizez împreună cu secretariatul pentru a structura în mod corespunzător acest document de lucru care are și părți care se reiau, dar și părți absolut noi și uh, apoi toate aceste elemente se vor regăsi în raportul interimar pe care îl voi prezenta spre analiza dumneavoastră pe 18 martie. Mulțumim domnului Iacolino. Așa cum ați auzit din partea colegului nostru, vorbim despre un subiect extrem de important care se manifestă în toate domeniile și care are legătură cu ceea ce ne-am propus ca mandat al comisiei noastre Vorbim aici nu doar despre dificultățile care pot apărea atunci când încercăm să armonizăm sistemele judiciare din cele 27, în curând 28 de state membre, fiindcă în acest caz vorbim despre 27 sensibilități diverse, 27 modalități de acțiune diverse și totuși împreună trebuie să înțelegem că vorbim despre o amenințare financiară această criminalitate organizată care se manifestă împotriva întregului sistem juridic. Am ascultat din partea raportorului câteva elemente și criterii extrem de puternice. S-a menționat că această infracțiune de autospălare a banilor este o infracțiune recunoscută doar în anumite state membre și ar fi bine să fie recunoscută în toate cele 27 state membre. Combaterea trebuie să fie una fermă și angajată, dar cu arme egale, împotriva paradisurilor fiscale și a tuturor realităților cu care ne confruntăm. Până la urmă vorbim despre sisteme financiare care nu sunt capabile să introducă controlele pe care le-ați menționat, cel puțin nu deocamdată. Deci, fără îndoială, sunt propuși mari pași înainte în acest raport și sperăm și dorim să reprezinte una dintre prioritățile mandatului actual, fiindcă textul care va fi prezentat de comisia noastră va rezulta în urma unor eforturi comune și asta este un, aport, uh, un aspect foarte important. Vorbim despre o activitate comună, n-au existat uh, bariere de ideologii politice, toate grupurile politice, toți deputații, indiferent de culoarea politică, sunt de acord că este absolut nevoie să oferim uh, democrație, siguranță și libertate a peste 500 de milioane de cetățeni. Vorbim de trei principii care nu se bazează pe niște criterii aleatoare. Am văzut cum domnul raportor ne-a vorbit despre diverse cadre care se regăsesc în viața de zi cu zi a fiecărui cetățean. Dau acum cuvântul următorilor doi colegi, care sunt autori ai celor două documente tematice, pe care o să ne le prezinte în detaliu. Domnul Tavares va vorbi despre legătura dintre spălarea de bani, evaziunea fiscală și paradisurile fiscale și domnul Borghețiu va vorbi despre toate lucrurile care au legătură cu Um, conexiunea dintre spălare de bani, bănci și finanțe. Avem câteva minute în plus, fiindcă domnul raportor a fost concis, domnul Tavare și apoi domnul Borchețiu. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. A situação que nós estamos a viver. Mulțumesc mult, doamnă președinte, stimați colegi. Această situație actuală poate fi descrisă în trei moduri. Dezechilibre majore între statele membre, mai ales în zona euro. Știm asta. De asemenea, majoritatea guvernelor naționale au probleme mari, mari cu bugetele. Acest lucru, practic, vine să submineze încrederea în capacitatea instituțiilor democratice de a lupta împotriva acestor fenomene. Prin urmare, noi încercăm să restabilim echilibrul echilibru instituțiilor financiare, un echilibru care să permită cetățenilor același timp că și ei sunt parte a acestui proces. Contextul este unul de instabilitate. De ce oamenii să-și mai pună băncile în bănci atunci când văd că există relații între bănci și activitățile criminale și crimă organizată? Există evaziune fiscală sistemică. Pare să fie un ciclu vicios. Prin urmare, oamenii nu mai vor să investească, nu mai vor să investească în inovații și nu mai văd niciun rost în întreaga integrare europeană. Prin urmare, fenomenul evaziunii fiscale și a spălării de bani ia bani de la categoriile cele mai vulnerabile. Se spunea că Statele Unite intenționează să fondeze obiective industriale de vârf în zonele defavorizate. Noi de ce nu facem așa ceva? De ce să nu avem un pact pentru Europa? Să investim, să zicem, 100 de miliarde în, în așa ceva. Ar fi o inițiativă similară. De aici un semn de întrebare major. Grupul meu de crimă organizată Națiunilor Unite spune că 35,5% din PIB-ul mondial se pierde prin spălare de bani. 32 de mii de miliarde de dolari americani se pierd astfel. În Europa, undeva 2-3% din PIB-ul european se pierde, dar chiar și așa e foarte mult, 3% 3% deficit. Asta încercăm să avem într-un, într-un stat membru. Gândiți-vă că acest 3% pierdere a acoperit deficitul național. E vorba, în ansamblu, de 1000 de miliarde de euro pe an, de 10 ori pachetul de creștere avut în vedere de președintele Hollande. Antevorbitorul indica mecanismele prin care se face spălare de bani, caruselul TVA, facturi fantomă, fictive, prin jocuri de noroc pe internet. Aceste site-uri internet de multe ori sunt operate de organizații criminale și tot felul, tot felul de mecanisme. Companii fantomă, conturi fantomă. Alegerea unui sediu într-un paradis fiscal și așa mai departe, toate înseamnă spălare de bani. Asta, sigur, impune complicitatea sistemului local, fie prin omisiune, fie prin cârdășie clară. Deci dacă aveți în vedere măsurile pe care încercăm să le propunem în documentul nostru tematic referitor la spălarea de bani, veți observa că practic începem să ne îndepărtăm puțin de ideea paradisurilor fiscale și armonizării fiscale, însă nu ar trebui să facem acest Acestea trebuie să fie integrate, să ne asigurăm că băncile europene spun ce fac când și cum. Băncile europene trebuie să fie obiectul primei noastre măsuri, trebuie să opereze într-un cadru tutelat de o singură autoritate de supervizare. Această uniune bancară, care este pe cale să demareze, ne-ar putea ajuta. Adesea, însă, în prezent, băncile sunt ajutate cu bani de la contribuabil, dar ce fac filialele lor în afara Uniunii Europene? Filialele lor, de multe ori, funcționează ca în paradisuri fiscale. De asemenea, trebuie să știm cine ce are. E nevoie, la nivel de stat membru, un registru coordonat însă la nivel general european, un registru național federal care să arate cine ce are, cine are acțiuni în ce firmă, în ce companie, care este adevăratul deținător al unei firme sau alteia. Adesea, trebuie să știi cine câștigă de pe urma unei infracțiuni. Trebuie să cunoască beneficiarul final, deținătorul final al acestor active. Băncile știu aceste lucruri, dar nu le fac publice, nu le spun. E nevoie de un registru al proprietății și al proprietarilor, să se, se vadă cine deține acțiunile respective. De asemenea, trebuie să știm și cine dă ordinele. Foarte adesea, aceste companii fronton au un fel de Consiliu de Administrație, care însă e de paie. Cine are adevărata autoritate? oamenii de paie, bine, pică de multe ori, dar nu știm în realitate cine se află în spatele lor. Este un sistem care nu se referă doar la, la paradisuri fiscale. Și în Uniunea Europeană există companii uh, uh, sau firme fantomă care acoperă activitatea altora, mai ales când e vorba de fraudă fiscală. Însă cei care încalcă legea au beneficiază de un avantaj uh, necinstit din punct de vedere concurențial în raport cu cei care respectă legea. Dacă unui cetățean îi se cere să respecte legea, îi se cere să joace după regulile jocului, de ce băncile nu trebuie să respecte aceleași reguli? Uh, E vorba de șef de state și de guverne. Aceștia, probabil, trebuie la rândul lor să fie observați îndeaproape. Sunt șef de stat și de guvern care folosesc bănci europene pentru a spăla bani, pentru investiții foarte puțin ortodoxe. Ei profită de existența pieței unice. Nu, trebuie să ne asigurăm că autoritățile europene Uh, trebuie să fie capabil de a face lumină și de a invalida astfel de tranzacții care implică băncile europene. S-au făcut uh, sugestii utile în raportul prezentat anterior, ce se poate face la nivel european, mai precis, Însă, în contextul discuțiilor de pe marginea Uniunii Bancare, va trebui eventual să avem și o unitate de supervizare financiară și de investigație financiară, unitate care să luptă împotriva crimelor economice. Aceasta ar putea investiga eventual toate companiile care au cifră de afaceri peste un anumit prag sau uh, în legătură cu care apar semne de întrebare și vor putea eventual să facă verificări la fața locului să se asigure că lucrurile funcționează așa cum trebuie și că firmele respectă regulile stabilite, sperăm noi, prin consens. Și în ultimul rând, cred că avem o bază bună de pornire care ne va permite să realizăm progrese în direcția unei uniuni bancare. După Lisabona avem totuși o uniune normativă, uniune de drept. Noi, ca legislatori, avem toate opțiunile la dispoziție să dăm legi în materie de criminalitate, libertate, justiție, securitate. E, acum e momentul oportun să facem asta, pentru că cetățenii își doresc acest lucru. Nouă ne revine un rol important de jucat în acest sens. Este un rol important dacă ne gândim la interesul cetățenilor și este un rol important dacă ne gândim și la îmbunătățirea instituțională. Directiva privind spălarea banilor va intra curând în discuție. Momentul, prin urmare, este propice, o ocazie importantă și trebuie să ne asigurăm că ce facem este făcut așa cum se cade, ce spunem noi aici, o să fie avut în vedere și de alte comitete responsabile pe fond, la alte directive, EMACA și Comisia de Libertăți Civile. Haideți mai întâi să facem ordine aici la noi. De asemenea, s-ar putea sprijini, Parlamentul ar putea sprijini uh, investigațiile făcute de jurnaliști. Jurnaliștii pot investiga foarte bine cine, ce face, cine spală bani și cum operează. Ar fi o contribuție socială semnificativă și acesta eventual să stabilim un, un fond care să sprijină pe jurnaliști de investigație, să avem un fond european care să fie alimentat de active confiscate și din acesta s-ar putea finanța proiecte pilot de resort. S-a făcut o propunere de acest gen de a activelor confiscate de agențiile care luptă împotriva crimei organizate. Am putea avea în vedere asta. Cei de la LIBE ne-au rugat să sprijinim o astfel de inițiativă. Prin urmare, trebuie făcută lumină în aceste sectoare cenușii. Noi avem un mandat din partea cetățenilor să facem lumină, să arătăm ce se întâmplă și să spunem lucrurilor pe nume. Și trebuie să arătăm că ceva se poate face și că lucrurile se mișcă. Haideți să ne mișcăm și noi. Ades. Mulțumim domnului Tavară și are acum cuvântul domnul Borchețiu, ce ne va vorbi despre spălarea de bani și legătura cu băncile și instituțiile financiare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să pornesc de la ultimele aspecte foarte interesante menționate de domnul Tavares. Sunt de acord uh, că trebuie să oferim sprijin uh, jurnalismului de investigații. Uh, vorbim despre un subiect extrem de vast, extrem de amplu și raportorul are o capacitate de sinteză lăudabilă și de această dată a reușit să ne prezinte un cadru complet pe un subiect care, încă o dată, devine sau se dovedește a fi din ce în ce mai complex pe zi ce trece. Mai există un aspect care trebuie menționat aici și anume acțiunea de control. Acțiuni de control care trebuie să fie desfășurată de uh, micii acționari, deși ei nu reușesc ca să facă acest lucru atunci când participă la adunările uh, generale ale acționarilor din cadrul băncilor, de exemplu. Există o situație de acest gen în țara noastră care ar face să vadă și pe un orb cât de uh, mare este bunăvoința de control din partea micilor uh, acționari și din partea persoanelor care, fără îndoială, doresc să se implice în toate aceste lucruri prin denunțarea activităților suspecte. E vorba de un sistem care, din punct de vedere juridic, pare să fie destul de avansat. Dacă încercăm să vedem cum a evoluat situația de la finele anilor 80 până în prezent. Vedem că au existat multe întâlniri, convenții, directive ale Uniunilor Europene care au evoluat în timp. Acceptăm, acceptăm o nouă directivă care a trebuit să preia ultimele indicații din partea CAFI. Uh, instituție pe care ne putem baza, fiindcă prin uh, actualizările și orientările sale ne permite să ținem pasul cu evoluția continuă a capacității extraordinare în sens negativ a acestor organizații criminale sau, în orice caz, a tuturor entităților care desfășoară activități în acest domeniu, inclusiv cele legate de uh, terorism, care contribuie foarte mult la spălarea banilor. Se pune o întrebare. Uh, cum uh, s-a ajuns la situația aceasta uh, în care avem așa de multe dispoziții și așa de puține rezultate. Fiindcă dacă analizezi în detaliu această situație, uh, vei fi uimit să vezi că așa stau lucrurile. Există o serie de informații de la un nod din 2009 care ne vorbesc despre 2 miliarde de dolari uh, care reprezintă 3,6% din PIB-ul mondial, care au fost implicați în activitățile de spălare a banilor. Și apoi urmează o serie de uh, știri, de uh, anchete, de exemplu KSBC în Statele Unite cu o sancțiune pentru 1,9 miliarde de dolari. Uh, Uh, apoi uh, JP Morgan, uh, anchetele Trezoreriei Statelor Unite și Bank of America. Sunt niște anchete care nu sunt chiar așa de cunoscute, dar sunt foarte importante și altele care se referă la UBS, Deutsche Bank din Frankfurt, dacă analizăm toate aceste cazuri, ne vom da seama cât de uh, important este rolul sistemului bancar internațional în acest fenomen al spălării banilor. Reprezentantul în alte autorități din domeniu care a participat la întâlnirea la nivel înalt a ONU privind traficul internațional de stupefiante, ne-a informat, așa cum am mai făcut și în trecut cu mare curaj, ne-a informat deci că uh, tranzacțiile internaționale desfășurate de mari traficanți de droguri nu ar fi posibile dacă nu ar exista un rol important, esențial, jucat de sistemul bancar internațional. Prin urmare, vedem cât de urgent este să acționăm și cât de dificil este să identificăm instrumentele de prevenire, fiindcă vedem că întotdeauna nu reușim decât să intervenim ex post. Toate aceste sancțiuni, de exemplu, dacă o mare bancă, cum ar fi HSBC, este constrânsă să plătească niște sancțiuni de 1,9 miliarde de dolari, ne putem imagina ce s-a întâmplat înainte de această sancțiune. Apoi, cei care cunosc mai bine fenomenele acestea care se referă la tranzacții cu instrumente financiare de exemplu, cei care au studiat activitățile Coza Nostra sau altor organizații criminale, uh, își dau seama că până la urmă se găsesc în fața acestui zid al omerta, al acoperirilor, al imposibilității de a intra în profunzimea tuturor acelor aspecte um, care implică institutele bancare, instituțiile bancare și financiare. Prin urmare, subliniez că abordarea noastră trebuie să se centreze pe analiza greșelilor care au fost produse, de um, portițelor de scăpare permise de legislația noastră și de atitudinea care nu e întotdeauna cea corectă din partea sistemului bancar. Uh, acesta se plânge de costurile pe care trebuie să le suporte uh, și care, într-adevăr, sunt uh, semnificative când vorbim despre activitatea de control. Sugestia mea ar fi să intervenim pentru a face aceste controle mai flexibile, mai eficiente și mai bine țintite. Acțiune de control și identificare la nivelul sistemului bancar. Nu e nevoie să avem mii de dispoziții care să se contrazică unele pe altele fiindcă se întâmplă uneori să existe un astfel de mod de operare la nivel european. Trebuie să încercăm să țintim în mod punctual și eficient problemele și să vedem care sunt punctele unde trebuie să acționăm și acolo să acționăm. Domnul Tavares ne spunea pe bună dreptate că trebuie să vedem uh, care este situația persoanelor uh, uh vizibile din punct de vedere politic, acele pepuri. Uh, Trebuie să ne axăm și pe tranzacții care implică uh, persoane, personalități politice din țările terțe care sunt implicate în aceste tranzacții, fiindcă vorbim despre tranzacții importante, consistente, care vin din partea acestor țări uh, și sunt inițiate de uh, persoane publice importante. De exemplu, satrapii dictatorial din anumite țări din Africa se regăsesc în astfel de situații uh, sau care țin de organizații masonice internaționale. Și eu cred că ar trebui să identificăm aceste persoane, să țintim acțiunile. De exemplu, în Pontaso, în Piemonte sau în Sicilia există astfel de cazuri. Și acolo trebuie să ne concentrăm eforturile. dacă vrem cu adevărat să obținem uh, rezultate. Eu cred că asta ar fi abordarea pe care trebuie să o dea legislația europeană acestui fenomen și, după părerea mea, până în prezent, îndrăznesc să spun că acțiunile europene n-au fost prea ferme, pentru că, până la urmă, lucrurile se um, analizează pe baza rezultatelor și acestea nu sunt satisfăcătoare. E adevărat că mai există un alt aspect important pe care trebuie să ne axăm și anume importanța pe care o are această activitate de spălare de bani în stricarea, în impactul negativ asupra uh, echilibrului relațiilor economice și comerciale. Toate aceste uh, activități care vin din partea activităților corupte care um, se referă la sume nedeclarate, care prin um, reciclare și spălare intră în economia legală, până la urmă nu fac altceva decât să denatureze uh, concurența și să afecteze pe cea mai mare parte a întreprinzătorilor care n-au posibilitatea să se aprovizioneze la același nivel, mai ales având în vedere criza financiară pe care o traversăm. Uh, aceasta fiind situația, au un acces mult mai limitat la finanțări, la fonduri bancare. Prin urmare, există și o importanță politică pentru toți cei care, exact așa cum facem noi, urmăresc să relanseze economia, dar pe baza unui sistem sănătos al IMM-urilor, cu adevărat producătoare și uh, generatoare de locuri de muncă. Este vorba de un buboi periculos și mizerabil al acestor fonduri reciclate pe care trebuie să-l spargem dacă vrem ca lucrurile să re- se rezolve. Fără îndoială, indicațiile care au venit din partea CAFI de curând, trebuie să se regăsească și să se transpună în niște măsuri concrete și eu cred că trebuie să ascultăm și intervențiile din partea sistemului bancar. În țara noastră a existat o astfel de intervenție pozitivă, fiindcă până la urmă, vreau să subliniez acest lucru, vorbim despre un circuit bancar sănătos, sistemul european al băncilor populare, băncilor de tip cooperativă, care acționează la nivel uh, teritorial, regional. Foarte rar în genul acesta de circuite bancare se uh, produc tranzacții suspecte sau aceste goluri, aceste portițe de scăpare în acțiunile de control. Sigur că nu exclud că s-ar putea să se întâmple și acolo, dar acest gen de activități de regulă se întâmplă la nivelul băncilor care au acțiuni speculative. Și dacă nu adoptăm această reglementare sau această legislație rooseveltiană de separare, așa cum se susține în multe țări, separare între băncile comerciale care au activități speculativ financiare și băncile care desfășoară activități pur bancare, putem să inventăm orice activități de control dorim, fiindcă nu vom reuși să obținem rezultate. Acesta este un principiu esențial. Mulți dintre noi vrem să combatem sau să prevenim acest flagel, dar asta depinde de combaterea acestei structuri extrem de grave care acționează, din păcate, sub ochii noștri și care nu este combătută în mod concret și precis de către autoritățile europene. Evident, în sistemul financiar nu se desfășoară doar activități legale de spălare de bani. Și o să închei foarte repede aici, doamnă președinte. Există uh, această situație, de exemplu, a jocurilor de noroc online, care reprezintă o parte, să spunem, macroscopică. Adică organizațiile criminale de diferite tipuri profită de vidurile legislative și de um, caracterul novator al acestui sistem care acționează pe internet și vorbim despre o expansiune geometrică a acestor jocuri de noroc online și cred că um, cei care sunt responsabili ar trebui să acționeze foarte rapid. Deocamdată nu par să fie de roc pe fază și totuși vorbim de un spațiu enorm pentru evaziunea fiscală. Mulțumim domnului Borghețiu. Cred că putem face un rezumat al intervențiilor pe care le-am auzit din partea celor doi colegi și să spunem că există un numitor comun și anume nevoia de transparență transparență care să ducă la trasabilitatea operațiunilor financiare și la identificarea identității celor care beneficiază până la urmă de anumite operațiuni bancare. E nevoie de transparență și la nivelul companiilor fie că sunt ele mici sau mari. Pentru că nu doar multinaționalele și marile companii prezintă probleme, există și uh, acele mici companii, există acele cutii chinezești, acele păpuși rusești concentrice care uh, pot să acționeze astfel pentru a dejuca acțiunea poliției și a sistemului legislativ. Deci există astfel de situații. Acum, aș vrea să deschid discuția și să dau cuvântul pentru început coordonatorilor. Din partea PPE, domnul Matia. Merci, Madame la Présidente. Eh bien, euh, tout d'abord, je voudrais féliciter. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea în primul rând să-i felicit pe raportor, pe domnul Iacolino și pe autorii documentelor tematice care ne-au oferit trei rapoarte foarte bine întemeiate cu Uh, definiție exact așa cum am solicitat, și de asemenea și propuneri întemeiate pe subiectul pe care îl dezbatem astăzi, spălarea banilor, combaterea paradisurilor fiscale. E un subiect pe care dorim să avansăm. În raportul domnului Acolino s-a menționat nevoia unei definiții unitare, lucru foarte bun, fiindcă, așa cum ne spune și domnia sa, pentru experți este foarte dificil să găsească un temei juridic uh, funda, bine fundamentat. Și propunerea dumneavoastră reprezintă într-adevăr o bună definiție pentru acest fenomen. Au fost menționate o serie de căi de acțiune cu care suntem de acord, cu accentul pus pe uh, acțiunile transfrontaliere, spălarea de bani, uh, autospălarea de bani, uh, infracționalizarea acestei operațiuni și combaterea sau acțiuni împotriva paradisurilor fiscale. Ar trebui cel puțin să existe o mai bună armonizare fiscală și cred că uh, Aici putem veni cu adevărat cu o propunere către Consiliu. Um, cred că putem spune că dacă vrem o adevărată armonizare fiscală, Consiliul este cel care trebuie să acționeze acum, nici în terenul său. Nicolas Sarkozy în 2008 a arătat cu degetul în cadrul Uniunii Europene, cum a spus și domnul Tavares, uh, zonele gri, acele paradisuri fiscale ce încă există în cadrul Uniunii Europene și cred că din 2008 nu s-a făcut nimic, deși a fost arătat cu degetul această problemă. Și cred că ar trebui să fim și mai fermi în raport pentru a alerta Consiliul în această direcție și să facem asta în raportul comisiei noastre. O altă cale de urmat pe care ar trebui să lucrăm împreună. Uh, mă refer aici la uh, colaborarea cu barourile de avocați. Mi se pare surprinzător că mafia se sprijină pe o serie de avocați specializați în domeniul fiscal și că uh, barourile europene n-au nicio problemă în ceea ce privește comportamentul etic aici. Lucrăm la asta în Libe, lucrăm la o reformă la arestul preventiv și toată lumea consideră că până la urmă această profesie de avocat este într-adevăr respectabilă, dar dacă văd un avocat specializat pe fiscal care ajută un mafiot implicat în spălarea banilor, cred că ar trebui ca uh, barourile să-și spele oarecum profesia, să spunem, și să lucreze aici. Și cred că ar trebui să menționăm acest lucru în raport, dragi colegi colegi. Există un comportament irresponsabil la nivelul anumitor bănci, sigur trebuie menționat și asta și uh, domnul Tavares a vorbit despre acest lucru, a vorbit despre faptul că există o serie de țări cu regimuri dictatoriale și uh, există probleme cu fondurile europene care merg în acea direcție. Uh, am fost într-o misiune din partea Cocobu în Afganistan pentru a vedea cum se utilizează fondurile europene, dacă se face în mod corespunzător. Am văzut că acelea au ajuns în Afganistan prin Banca Mondială și verificarea s-a făcut de delegația Comisiei Europene și după o săptămână de misiune acolo cu colegii de la Cocobu, Ni s-a spus, bun, nu există nicio fraudă pentru că Banca Mondială verifică absolut toate fondurile europene și delegația la fel. Și am ajuns să ne dăm seama că, de fapt, frauda era destul de consistentă la nivelul fondurilor europene. Eva Jolie, care era în misiune acolo și a dat seama că, deși exista o bunăvoință din partea acestor instituții internaționale, totuși se vorbea de cazuri de spălare de bani. Ce am vrut să spun este că nu poți fi niciodată sigur, nici dacă Banca Mondială și delegația Comisiei sunt uh, implicate. Și în acest caz e clar că era vorba de urmărirea uh, folosirii uh, corecte a fondurilor. Mulțumesc tuturor și aștept să ascult celelalte comentarii. Felicitări raportorilor. Grazie, onorevole Mattia. Non so se vuole intervenire. Non... Mulțumesc. Nu știu dacă doriți să interveniți, domnul Newton Down. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc uh, celor care au muncit din greu pentru a pregăti aceste documente. A fost într-adevăr un efort uh, care, care a meritat pentru că multe, iată, informații detaliate care ne vor ajuta mult pe viitor în activitatea comisiei noastre. Prin urmare, vă mulțumesc! tema este într-adevăr nucleul întregii chestiuni, tema abordată aici, pentru că banii pe care îi pierdem în aceste moduri detaliate la anexa 1, avem acolo o listă utilă de metode, Salvatore, îți mulțumim, pagini întregi cu instrucțiuni cum să speli banii, însă Asta duce la pierderea de locuri de muncă, duce la pierderea de venituri legitime pentru statele membre și pentru Uniunea Europeană. Deci dacă nu putem recupera acești bani, o să sângerăm până murim. Tema, prin urmare, este deosebit, deosebit de importantă. Sunt pe deplin de acord cu faptul că trebuie să mergem dincolo de simpla chestiune a spălării de bani, care prin definiție este împotriva legii, dar trebuie să includem aici și paradisurile fiscale care sunt legale există și funcționează și chiar în condiții de transparență, fondurile, iată, sunt deviate spre insulele Cayman sau spre alte paradisuri fiscale care permit firmelor să folosească tot de portițe. Problema este una de amploare. I-am notat trei lucruri pe care ar trebui să le includem în raportul nostru. Va fi foarte, foarte greu, sigur, să le și realizăm în practică. 1. Să convingem opinia publică. Dacă noi putem convinge opinia publică europeană, putem ajunge foarte departe pentru că vom sili guvernele să ia măsuri. Apoi, trebuie să recomandăm ca Bruxelles să aibă autoritatea centrală. 26 de state membre pot să aibă legi proprii, pot să ia măsurile proprii. Însă, iată, Marea Britanie, țara pe care o cunosc cel mai bine, e cel mai mare spălător de bani. E, e nevoie ca de la Bruxelles să se coordoneze activitatea și să coordoneze o instituție care să aibă putere efectivă. De asemenea, ar trebui să urmăm modelul american și să introducem și în Europa conceptul de extrateritorialitate. Asta înseamnă că atribuțiile și puterile Uniunii se vor aplica firmelor și organizațiilor criminale care operează dincolo de frontierele uh, Uniunii, dar care sunt identificate ca fiind europene. Dacă putem face asta, o să brațul lung al legii va fi și mai lung, iată, și o să îi prindem pe cei răi. Multe de făcut, însă documentele prezentate ne ajută foarte mult și sunt recunoscător autorilor lor. Mulțumim, domnule Newton Down. Dorește altcineva să intervină? Aveți cuvântul, domnule Carona. Uh, Foarte scurt, două observații. În primul rând vreau să-mi exprim recunoștința pentru activitatea desfășurată de raportori. Am urmărit această activitate și apreciem mai ales faptul că nu exista bariere de ideologie politică, un lucru destul de important. Cred că este o bună bază de pornire acest raport. În al doilea rând, vreau să reiau ce v-a spus de doamna Mathieu. Cred, da, sigur, raportorii sunt cei în măsură să ne spună, dar cred că e momentul potrivit să subliniem nevoia unei implicări mai intense, a unei atenții a unei mai bune centrări, o să vedem cum spunem pe, lucrurilor pe nume, dar oricum o implicare mai mare a, a avocaților, a celor din acest domeniu, fiindcă într-adevăr vorbim despre un element destul de important. Mai ales în cazul Italiei, în nordul țării, există oameni din această categorie care joacă un rol destul de important și eu cred că ar trebui să fie puțin mai atenți la ceea ce fac față de ce s-a întâmplat până acum. Mulțumim domnului Carama, dar și după părerea mea, reluând propunerea care a fost lansată aici de colega noastră Veronic, vorbim aici despre un aspect care se intensifică sub ochii noștri ai tuturor. Și uh, nu putem să spunem că asta se întâmplă doar în Italia. În, în Regatul Unit, aceste categorii reprezintă un element esențial pentru activitatea uh, organizațiilor criminale în Londra, care este îndepărtată de epicentrele uh, cu mari concentrații de activități mafiote, mă refer la Calabria, Sicilia, chiar și acolo există astfel de cozuri și aceste, acești white collars au uh, un rol din ce în ce mai important și aceste categorii um, trebuie să desfășoare un activi- o activitate de control incisivă, atât în ceea ce privește respectarea rolului care le revine, dar um, autoritățile de investigare judiciare trebuie să sublinieze și să evidențieze contribuția și favorizările care vin din partea lor pentru astfel de activități criminale. Sunt de acord, deci, cu propunerea făcută de colega noastră. Trebuie să subliniem, dacă este posibil, în raportul comisiei noastre, în raportul domnului Acolino, deci trebuie să evidențiem în mod clar intransigența pe care vrem să o avem față de aceste uh, profesii atât de importante care riscă să dea semnale mm, complet diferite de cele pe care vrem să le dăm noi sau pe care am vrea noi să le vedem din partea unei categorii de profesioniști așa de importanți. Mai există un alt aspect care trebuie menționat, după părerea mea. Un subiect pe care l-am abordat de multe ori în cadrul comisiei noastre și nu o să mă obosesc niciodată să repet. Această comisie a noastră a desfășurat până în prezent o activitate lăudabilă, fiindcă a aprofundat toate acele subiecte care ani de zile în Comisia Libe, din motive de calendar, n-au putut fi abordate. De exemplu, am vorbit de multe ori despre o serie de subiecte. Raportorul nu mi-amintesc exact cine era, domnul Rui, cred că ne-a subliniat că joi dimineață vom vota în Libe raportul pe directiva privind confiscările a doamnei Macovei și vă invit să ne gândim de câte ori în libe am putut vorbi despre conținut, despre necesități, despre discuțiile făcute în libe și de câte ori în cadrul comisiei noastre de acum, în audierile noastre, am vorbit de acele subiecte am analizat centimetru cu centimetru tot ceea ce se putea analiza, tot ceea ce experții ne-au putut prezenta în ceea ce privește confiscarea, sequestrarea și um, alte aspecte din aceste categorii. Până la urmă vorbim despre um, aspecte foarte importante și eu cred că am greșit foarte mult dacă nu am vorbit despre folosirea acestei activități în scopuri sociale. Comisia noastră a făcut tot ce se putea face. Există subiecte care erau aproape necunoscute în cadrul Parlamentului European și noi ne-am dedicat, ne-am ocupat uh, cu ajutorul acelei coeziuni care a fost deja menționată, pentru că, până la urmă, interesul tuturor este să ne asigurăm că există uh, instrumentele necesare pentru ca cei care se ocupă de acest lucru să poată duce o luptă cu adevărat serioasă împotriva criminalității organizate. Rolul băncilor trebuie studiat, al paradisurilor fiscale, până la urmă și în cadrul uh, Uniunii noastre europene există viduri legislative, există situații care ar trebui să ne facă să ne gândim și chiar să ne rușinăm, pentru că uh, nu putem din punct de vedere democratic și social să închidem ochii în fața unor scandaluri financiare care au identificat astfel de paradisuri fiscale în cadrul teritoriului european. Deci nu trebuie să mergem foarte departe. Ține minte cu scandalul IORE, nu trebuie să uităm și nu putem să uităm, pentru că e în fața noastră a tuturor uh, rolul care e jucat de Luxemburg, de Elveția. Elveția nu face parte din Uniunea Europeană, dar joacă un rol esențial a hotărât de curând să fie puțin mai fermă, mai clară, mai flexibilă, mai deschisă, să furnizeze anumite date și informații care pot să fie utile pentru acest gen de investigații, da, suntem departe de obiectivele pe care noi ni le-am stabilit. Și aș vrea să spun că este esențial, după părerea mea, nu doar să se utilizeze transparență în uh, cadrul fiecărei operațiuni financiare să fie pus totul pe masă, toate informații uh, și asta să fie valabil în cadrul anumitor um, grupuri profesionale, dar să se cunoască de asemenea în mod transparent cum se utilizează fondurile europene. Aspectul acesta a fost abordat de mai multe ori și e un aspect care conține așa de mult din economia noastră și din fondurile noastre uh, că adesea am rămas blocată când am văzut că există mm, niște dezechilibre așa de mari. În Sicilia, de exemplu, există un prag de alarmă foarte scăzut. Alarma se declanșează în momentul în care fonduri europene care erau transmise regiunilor de obiectiv 1, cum ar fi Calabria, Sicilia, deci alarma aceasta se declanșa dacă existau chiar îndoieli, senzația că ceva nu este în regulă. Acest nivel de alertă nu trebuie să ne mirăm apoi în ceea ce privește fondurile care merg către aceste regiuni. Există un număr destul de mare de uh, informații că ceva nu este în regulă, care sunt evaluate de Curtea de Conturi, de diferite uh, autorități care au roluri de investigare, autorități judiciare și uh, împreună cu președinția Curții de Conturi din Sicilia am făcut o evaluare și am fost foarte surprinsă să aflu că în Germania acest nivel este inexistent, adică nu se declanșează nicio alertă. Alerta e dată când fondul respectiv a fost sustras, a dispărut. Deci faptul că în Germania nu există praguri de alertă, pe când în Italia există un număr semnificativ, nu trebuie să ne facă să credem că în Germania nu există o uh, deturnare a fondurilor. Ba, există, diferite de cazul nostru, dar există. Eu cred că acel control pe care îl facem ar trebui să fie unitar și toți ar trebui să avem același prag de uh, alertă pentru utilizarea fondurilor. Pentru a semnala cazurile în care fondurile sunt utilizate greșit sau sunt utilizate de cine n-ar trebui să se le utilizeze. Asta e un lucru la care vă invit să ne gândim, fiindcă adesea în trecut am dat dovadă de foarte multă flexibilitate. Da, sunt multe lucruri de făcut, sunt multe lucruri la care trebuie să ne gândim. Și în cazul um, următoarelor eforturi făcute de Uniunea Euro- uh, Europeană, trebuie să ne asigurăm că nu repetăm greșelile pe care le-am făcut în trecut și să începem să evaluăm situații care ne vor fi aduse la cunoștință, care vor fi prezentate de uh, țări care vor adera în viitor la Uniunea Europeană. Vorbim aici de o provocare, provocare pe care nu putem să o abordăm nepregătiți. Și comisia noastră a înțeles că asta e provocarea încă de la început. Și dacă înțelegi de la început care e provocarea și cât de mare e importanța ei, fiindcă vă reamintesc că la primele audieri, experții care au venit uh, în comisia noastră și au spus că este esențial să înțelegem că există sisteme judiciare care au um, aspecte diferite. Și ăsta era punctul la care se oprea totul. Și cred că acesta este elementul de la care trebuie să pornim, să înțelegem că nu avem cum să avem o, o Uniune Europeană în adevăratul sens al cuvântului dacă nu reușim să uniformizăm sistemele esențiale pentru conviețuirea unitară și că trebuie să avem în comun nu doar valorile democratice și așa mai departe, ci și elementele care au de-a face cu siguranța, inclusiv din punct de vedere financiar și economic. Trebuie să fim siguri că economia noastră nu poate și nu trebuie să fie atacată de nimeni și nu trebuie să permitem ca o economie perfect legită să fie transformată într-o economie ilegală instituționalizată, fiindcă asta e pericolul, că această economie ilegală să devină instituționalizată. Dau cuvântul raportorului și celor doi autori ai documentelor tematice să răspundă la observațiile colegilor. Vă rog, domnule Colino. Datul interventi su su quelli che hanno caratterizzato. Am ascultat uh, ce au spus colegii. <clears throat> Am urmărit și spusele uh, colegațiile colegilor la spusele domnilor Tavares și Borghețio. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru contribuțiile lor. Cred că, din majoritatea punctelor de vedere, oamenii sunt de acord cu ceea ce trebuie făcut. Avem în acest sens sugestiile doamnei Mathieu, sugestii referitor la implicarea într asociații profesionale, scoate pe care pe domnul Newton Down, da, suntem pe direcția cea bună. Încercăm să finalizăm un text care să reflecte cu precizie uh, nevoile și doleanțele cetățenilor europeni. Domnul Tavares, mulțumesc, aș dori să mulțumesc Condown, domnului Corona, domnului Mathieu, care au pus întrebări deosebit de relevante. În primul rând, componenta fiscală organizațiile criminale, dar și indivizi recurg la această evaziune fiscală și la paradisurile fiscale. Există zone cenușii, care nu sunt chiar paradisuri fiscale, dar sunt zone cenușii chiar în Uniunea Europeană. Eludarea taxelor, evitarea oferirii anumitor informații. În Uniunea Europeană sunt diferite jurisdicții, diferite sisteme de reglementare și oamenii speculează de mici diferențe. Uh, oamenii folosesc uh, tot felul de tertipuri care practic sunt la periferia legalității. Sunt avocați care ajută în astfel de manevre. Cetățenii trebuie să știe și Guvernele trebuie să știe că dacă oamenii evită să plătească taxele, atunci ceilalți, unii oameni evită să plătească, atunci ceilalți ajung să plătească mai mult. Însă, dacă eliminăm astfel de practici dizoneste, ajungem să-i ajutăm direct pe contribuabilii cinstiți. un supermarket din Portugalia, cotat la bursă și care respectă legislația portugheză, operează în Olanda și nu dă informații necesare în țara respectivă, deși respectă legislația portugheză. Ei speculează diferențele juridice între diferite zone europene. Nu, trebuie să ne asigurăm că toată lumea joacă după aceleași reguli pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Dacă nu facem asta, nu facem decât să-i ajutăm pe cei care evită să plătească taxe și, indirect, îi fac pe ceilalți să plătească taxe mai mari. Asta scade volumul, suma disponibilă pentru investiții publice, uh, și uh, reduce veniturile firmelor care operează în mod legal. E vorba de a face lucrurile așa cum trebuie făcute. Mulți, într-adevăr, uh, beneficiază de asistență juridică pentru a-și uh, direcționa fondurile și de a face manevre fiscale menite a profita de tot felul de portițe. Tot așa și organizațiile criminale își spală banii prin anumite bănci. Traficanții de droguri, de arme, folosesc și ei băncile. Băncile, sigur, sunt o infrastructură legală, dar sunt folosite în mod ilegal. în interiorul Uniunii Europene și în afara Uniunii Europene trebuie să facem reguli uniforme. Un procuror european va avea ca primă sarcină investigarea celor care speculează aceste portițe. Adesea, fonduri publice în statele membre sunt deturnate în direcția finanțării partidelor politice, de exemplu. sunt bani, noi spunem că deturnarea de fonduri europene e o infracțiune peste tot în Europa, însă mulți speculează anumite deficiențe și banii ajung în mâna unor organizații politice, după cum spunea domnul Newton Dunn. Trebuie într-adevăr să desfășurăm și o campanie de conștientizare a publicului, însă nu, nu sunt foarte sigur că publicul nu știe ce se întâmplă. Cred că știe publicul foarte bine ce se întâmplă și s-a săturat până peste cap. Uh, Trebuie însă să ne asigurăm că știu că nu doar noi, dar și membrele din, uh, guvernele sta, membrele, statelor membre sunt implicate în acest demers. Încercăm cu toții să ne asigurăm că banii comunitari sunt cheltuiți așa cum trebuie și că ne asigurăm că interesele europene sunt slujite așa cum trebuie în toate statele membre. Portugalia pierde 12 miliarde în pierdere fiscală în fiecare an. Asta e deficitul nostru intern. Pierderea fiscală ar acoperi deficitul intern. Dacă vrem să avem creștere, nu avem acum, dar dacă vrem creștere, va dura 13 ani să recuperăm ce pierdem deja prin neplata taxelor. Și sunt în plus de asta și vremuri de criză, ceea ce îngreunează situația. Dacă nu punem, punem capăt practicilor ilegale, următoarea criză va fi și mai gravă. Mulțumesc, sunt și eu de acord că astea nu sunt efectele crizei, ci cauzele crizei. Domnul Borghezi are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Observațiile pe care le-am ascultat, au fost fără îndoială niște observații convergente pe obiectivele pe care uh, le-ați menționat chiar dumneavoastră, doamnă președinte, ca fiind uh, esențiale pentru activitatea noastră. Fără îndoială sunt de acord și cu sprijinul și cu concluziile pe care le-am uh, auzit din partea domnului raportor. Vreau de asemenea să vă reamintesc și rolul jucat de serviciile noastre. Fără îndoială au contribuit și ele să ne ajute nu doar să obținem informații, ci și să ne coordonăm activitatea. Aspecte foarte importante. Păstrez convingerea că, dincolo de Uh, perfecționarea instrumentelor juridice pe care intenționăm să o aducem în atenția Uniunii Europene și a statelor membre, e nevoie și de o voință politică de a acționa efectiv, dincolo de niște simple declarații ideologice și de a combate niște riscuri foarte mari care afectează economia noastră legală care duc la uh, consecințele acestea. Am avut câteva exemple cu evaziunea fiscală din Portugalia, dar sunt multe sectoare din alte țări care sunt afectate similar. Dat fiindcă uh, în Italia noi avem uh, alegeri, nu o să vă dau acum uh, Uh, exemple cu nume, dar pot să vă spun că avem un caz pe care colegii din Italia îl cunosc uh, și mai bine decât mine, care ne demonstrează că principalul organism de control național, și anume Banca Centrală Națională, nu și-a dat seama că în una dintre principalele bănci din țara respectivă aveau loc tranzacții de miliarde de euro care n-aveau nimic transparent, ba chiar uh, aveau niște conotații ilegale cu instrumente derivate și așa mai departe. Aici legătura e mai degrabă cu corupția decât cu criminalitatea organizată, slavă Domnului, dar ar fi putut să fie și un caz de criminalitate organizată Nimic nu ne indică că nu ar putea fi acum, în prezent, în timp ce vorbim noi, că n-ar putea să existe acum în desfășurare acest gen de tranzacții. Și atunci întrebarea este, dar cum de sistemul nu funcționează? și cum uh, efectele acestea, uh, problemele acestea se regăsesc tocmai la nivelul autorităților care trebuie să exercite controlul. Uh, avem o autoritate europeană de control și trebuie să ne gândim la niște instrumente care să permită uh, acestei autorități să împiedice risipele, greșelile și uh, erorile care s-au produs la nivelul statelor membre. Eu nu zic că totul merge bine la nivelul statelor membre. Până la urmă, lucrurile pot să meargă rău și acolo, dar după părerea mea, trebuie să utilizăm experiența și bunele practici care există în statele membre cu privire la aceste erori și omisiuni pentru a mm, ne asigura că acestea nu sunt doar rezolvate, ci și se împiedică multiplicarea lor la nivel european. Ca să fim uh, siguri, aceleași persoane care n-au făcut ce trebuie într-o bancă centrală uh, primesc puterea de a controla ce se întâmplă la nivel european. Și dacă acționăm așa, nu dăm dovadă cu siguranță nici de inteligență, nici de dorința de a proteja uh, contribuabilii și toți cetățenii europeni care nu au cum să fie guvernatorii băncilor centrale. Mulțumim domnului Borghețiu. Domnul Newton Dan intervine acum. Foarte pe scurt aș dori să-i spun domnului vicepreședinte Tavares să-i răspund acestuia care spunea că nu este nevoie de campanii de opinie publică, cel puțin dacă l-am înțeles corect, acesta spunând că publicul deja știe cum stau lucrurile. Eu nu sunt de acord. Cred că opinia publică cunoaște cum stau lucrurile la nivel local. Cu toții știm cum stau lucrurile în uh, zona în care locuim, dar nu cred că cunoaștem amploarea acestui fenomen care uh, se este foarte mare și este răspândită în întreaga Europa. Este bine să ne prezentăm activitatea. Trebuie să spunem că fenomenul este mult mai răspândit decât în zona în care locuim. Iar avantajul uh, de a prezenta lucrurile ar fi că guvernele uh, ele reacționează numai la uh, aspectele naționale, doresc să corecteze lucrurile atunci când se simt sub presiune. De exemplu, scandalul cărnii de cal. Carnea de cal a, venit, a devenit subiectul cel mai popular în Europa. Toată lumea vorbește acum despre carnea de cal, iar guvernele spun vom lua măsuri. Acest lucru se întâmplă datorită publicității, iar opinia publică spune da, este un lucru senzațional, așadar haideți să acționăm. Deci, dacă dorim ca guvernele să acționeze, să facă cu adevărat ceva în ceea ce privește crima organizată, pentru că noi ne aplicăm asupra acestor aspecte aici, atunci cred că ar fi într-adevăr util dacă opinia publică ne-ar asista și ar spune, uite, poate n-aș fi șomer sau poate aș avea o pensie mai mare sau aș beneficia de servicii medicale mai bune dacă acest scandal ar lua sfârșit. Haideți să aducem toate aceste lucruri în public și să împingem guvernele naționale să acționeze. Altfel, ne vor mulțumi pentru un raport și nimic nu se va întâmpla. I'll, I'll just defer to what... Nu sunt într totul de acord cu ceea ce spune Billy. Eu cred că opinia publică este de partea noastră. Opinia publică dorește transparență și, de asemenea, opinia publică știe că există o dimensiune de infracționalitate a acestei crize. Ce s-a întâmplat cu autoritățile publice este faptul că am subestimat amploarea problemelor din sistem, eroziunea sistemului. Și trebuie spus că corupția ne ține la un nivel de sărăcie mare din ca urmare a corupției, nu există suficiente, suficiente locuri de muncă, iar oamenii plătesc uh, impozite mai mari decât ar trebui. Și un alt lucru despre care cred că ne pune probleme atunci când trebuie să le explicăm cetățenilor și cred că ar trebui să îl prezentăm pentru ca lumea să reflecteze asupra lui. Vorbim despre mai multă integrare europeană sau mai puțină, mai multă integrare europeană atâta timp cât există o Uniune democratică, însă acestea sunt fenomene care există. Nu există mica Portugalie sau un alt stat de dimensiuni mai mari sau mai mici, sigur că fiecare stat este de dimensiuni mai mici comparat cu restul lumii, dar fiecare trebuie să facă ceva astfel încât uh, lucrurile să nu se agraveze. Este mai bine să acționăm decât să fim prinși uh, într-o plasă a inegalităților, a instabilității și a dezavantajelor fiscale. Sau putem să mergem în partea cealaltă și să prezentăm noile paradisuri fiscale pentru că am văzut că există un asemenea fenomen uh, în Uniunea Europeană. Este o soluție pentru anumite state membre, pentru anumite afaceri. Um, există persoane care împrumută bani din Africa, de la oligarhii ruși. Am observat că um, sunt uh, companii care sunt cumpărate de alte companii paravan, care sunt conduse de uh, dictatori din alte state. Uh, dar este foarte dificil ca statele membre să lupte fiecare în numele său. Mulțumesc, uh, Ruiș, spune domnul președinte. Cred că este foarte important ceea ce a spus Bill, pentru că trebuie să transmitem publicului, cetățenilor noștri, că această criză, criza economică, a fost generată în principal nu pentru că băncile au avut un comportament greșit, ci pentru că politicienile și instituțiile de resort nu au fost suficient de atente și nu au pus capăt crimei organizate. O sarcină a acestei comisii este de a oferi cifre. Iar noi trebuie să sprijinim aceste cifre prin fapte. Care este uh, efectul crimei organizate asupra celor 27 de state membre și trebuie să oferim cifre cetățenilor. Și sunt convinsă că, văzând aceste cifre, cetățenii noștri vor fi oripilați, pentru că există cifre, cel puțin referitoare la Italia, care ne îngrozesc. Și aceasta este o cifră conservatoare. Vorbim de 380 până la 400 de miliarde de euro anual fraudați. Însă aceasta este o cifră pe care o cunoaștem ca urmare a investigațiilor, dar există multe alte aspecte care sunt încă necunoscute. Cât de multe tranzacții se desfășoară zilnic, mai ales dacă vorbim despre crima organizată, despre aspecte de acest gen și care este efectul per capita în ceea ce privește conturile cetățenilor europeni. Iar dacă se ne este să ne gândim la aceste cifre, nu cred că poate să rămână cineva indiferent atunci când le aude. Ba din contră, vom fi încurajați să acționăm, pentru că aceasta este ideea. Bill, sunt foarte mult de acord cu tine, pentru că se vorbește foarte mult uh, de abordarea instituțiilor politice, sociale, economice. Toate domeniile vieții au fost uh, afectate în această criză și de activitățile crime organizate. Însă dacă instituțiile ar funcționa bine, atunci am putea avea un sistem sănătos care să-și merite numele, iar fiecare cetățean ar putea să aibă un loc de muncă decent, să-și câștige traiul decent, fără să mai aibă nevoie de a trage sfor pentru a obține un loc de muncă. Dar iată, această presiune este adusă de crima organizată și de către corupție. Cifrele pe care le estimăm sunt uh, terifiante, pentru că și crima organizată are propriile obiective economice și trebuie să ne gândim și care este uh, efectul corupției asupra economiei Uniunii Europene. Imaginați-vă cifrele care au fost uh, oferite de doamna Malmström. 100, 1200 de miliarde anual bani fraudați în cele 27 de state membre. Această cifră Chiar dacă ne-am referit la o parte numai din acești bani, 60 de miliarde revin Italiei, însă Italia nu este singura țară în care uh, există corupție, care este responsabilă pentru aceste cifre. Sunt cifre altiste. Cât dintre acestea reprezintă spălarea de bani? Vorbim despre niște cifre foarte mari și, după părerea mea personală, sunt sigură că statele membre știu despre ce este vorba, dar uneori se tem să propună remedii, fiindcă se tem să recunoască în fața cetățenilor lor că au fost superficiali sau incapabili în fața anumitor situații, fiindcă criminalitatea organizată, corupția, spălarea banilor n-a apărut de azi pe mâine. Lucrurile au evoluat de la o zi la alta. Să ținem minte ce s-a întâmplat la Duisburg. Și de câte ori investigatorii italieni au mers în Germania, pentru a susține că e nevoie de un nivel ridicat de atenție. Și de câte ori magistrații italieni s-au întors în Italia cu uh, un răspuns nu s-a putut face nimic, fiindcă legerile federale din Germania nu oferă posibilitatea pentru a face acest lucru. Când a avut loc măcelul acela de la Duisburg și sângele a ajuns pe străzile din Germania și astfel cetățenii s-au speriat, s-au speriat să iasă, uh, să aibă o viață normală, să, uh, s-au speriat că atentatele pot avea loc oriunde, atunci a început să fie abordată realitatea așa cum o vedeau ei, care oricum e foarte departe de cea reală. Acestea sunt toate niște aspecte pe care trebuie să le susținem cu hotărâre. Bill uh, a spus că e vorba de un an din activitatea noastră. La final va fi un an și jumătate activitatea comisiei noastre. Un an și jumătate în care principalul obiectiv va fi să punem statele membre în fața unei nevoi, a unei cerințe esențiale. Și anume să venim cu niște remedii să intenționăm cu adevărat și în mod real, cu ajutorul unui sistem legislativ adecvat, să rezolvăm situația. Sincer, și eu și cred că toată lumea de aici a ascultat cu atenție intervenția raportorilor, a anchetatorilor, a magistraților. Da, țineți minte ce a spus Bernard Finger, șeful poliției din Berlin, care ne-a spus Trebuie, ca și în țara noastră, să fie introdusă infracțiunea de asociere de tip mafiot. Iată, deci, un semnal puternic care nu trebuie să rămână doar între zidurile Parlamentului. Un semnal care trebuie să ajungă mai ales la politicienii din Germania, la guvernul german. Pentru că atunci când vorbim despre economie, economie financiară stabilă a unei țări, Economia stabilă se măsoară până la urmă în nivelul de siguranță, de curățenie și de transparență în economia respectivă. Domnul Borghețe vrea să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la cele tocmai spuse de dumneavoastră. Aș propune ca prin intermediul asistenței oferite de secretariat să încercăm să ne coroborăm puțin rapoartele uh, și să introducem informații și date concrete cu privire la fenomen. Și mă refer în primul rând la raportul meu, la documentul meu. Eu am dat niște informații aici, cele mai noi se referă la 2009, dar nu se referă uh, concret la Uniunea Europeană. Fără îndoială, fiindcă principalul obiectiv, dacă vrem să atragem atenția cetățenilor europeni este să-i ajutăm să înțeleagă cu ce se confruntă. Colegul Bill Newton a menționat scandalul Findus, care fără îndoială a, a atras atenția tuturor cetățenilor. Da, scandalul de care vorbim noi e mult mai serios și mult mai amplu și adesea a compromis instituții internaționale, lumea politică, sau părți din lumea politică și din instituții uh, și alegerea a fost fie să nu privească, fie uh, și-au pus mâinile la ochi. Și-au pus obloane, dar, dar nu chiar obloane, ci chiar propriile mâini și le-au pus la ochi, mâini care ar trebui să fie curățate uh, în fața cetățenilor. Adică și-au murdărit mâinile și astăzi uh, vin și se apără. Bun, colegi, dacă nu mai sunt observații, închidem ședința, reluăm mâine la 9 în această sală și invit pe coordonator să rămână aici, fiindcă poate vom reuși să începem puțin mai repede întâlnirea, să vedem dacă vine toată lumea. Mai sosește un coleg și poate o să putem începe întâlnirea coordonatorilor mai repede, cu ușile închise încă o dată. De aceea vreau să invit pe ceilalți să părăsească sala. Mulțumesc și ne vedem mâine dimineață.